prima mea intervenție în acest Parlament și inima mea oarecum grea. Nu a fost o plăcere să vezi că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, pentru că eu sunt irlandez și avem relații extrem, extrem de profunde și de amploare cu Regatul Unit. Însă, la urmă urmelor, iată, prima mea intervenție se referă la Brexit și uh, din cauza Brexitului m-am prezentat și eu în calitate de candidat și, ironic, iată, chiar Brexitul m-a adus în această cameră. Suntem într-o etapă delicată, în prezent, iar în istorie nu există un precedent că negociator care încearcă de ambele părți să impună bariere comerciale. Îi aud pe britanici vorbind uimiți de faptul că Uniunea Europeană încearcă să aibă o poziție fermă de negociere. La urma urmelor, britanicii au creat acest sistem și au avut de câștigat atât de mult de pe urma lui. Deci, domnule Barnier, continuați să vedeți Regatul Unit ca un partener comercial, nu un concurent și vă rog să nu vă gândiți că britanicii trebuie pedepsiți. Mulțumim foarte mult! Urmează Harold Blimski din partea ID. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Profi, doresc să profit de ocazie de faptul că deputații britanici nu mai sunt astăzi pentru prima dată alături de noi. Vreau să-i urez Marii Britanii toate cele bune pentru noua, nou dobândită independență și pentru că acum deciziile se iau la Londra. Londra este acum epicentrul deciziilor politice. Poate că e pe placul unora, poate că nu. Adevărul e că aceasta s-a întâmplat pe baza unui proces democratic de luare a deciziilor și am încercat uh, cu artificii, cu un al doilea referendum să îi uh, constrângem pe britanici să rămână în această comunitate, însă britanicii au arătat foarte clar că referendumul și uh, rezultatul său este de neclintit. Acum, important este cum să îi însoțim pe britanici în noua lor, nou dobândită independență cu prietenie sau, din potrivă, să îi tracasăm cu și mai multe norme încât britanicii ne spun nu, mulțumesc și uh, să vor fi uh, mânați înspre o axă transatlantică cu americanii. Și atunci veți constata că e mai bine să îi însoțim pe britanici cu prietenie și flexibilitate. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte. Cadrul viitoarelor relații dintre Regatul Unii și Uniunea Europeană va depinde inevitabil uh, de eforturile ambelor părți uh, de pe ambele părți se dorește o mercantilizare, o liberalizare a serviciilor publice. Practic, serviciile statului vor fi atacate. Reglementarea socială în domeniul muncii um, se dorește să se reducă, deci un, se dorește de asemenea un stat intervenționist în ceea ce privește politica externă. Nu pentru asta suntem noi. Noi cred că trebuie să avem uh, legături puternice, să colaborăm în domeniul științei, în domeniul cultural, al învățământului și așa mai departe. Un cadru de cooperare loială care să respecte drepturile fiecărui stat, comunităților de migranți, de pe urma căruia să aibă de câștigat cetățenii și nu marele capital. De aceea e inacceptabil Uh, faptul că un astfel de cadru practic uh, nu poate fi elaborat. De asemenea, nu credem că e corect că doar UE să aibă drept de negociere, pentru că practic știm cine are de câștigat. Domnul Mureșan are cuvântul acum numele PPE. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Stimate domnule Barnier, vă rog să continuați exact cum ați procedat în ultimii ani, încercând să păstrați unite instituțiile europene. Colegi, Dați-mi voie să subliniez acest lucru. Brexitul a sfâșiat Regatul Unit, societatea de acolo, partidele politice, ani de zile. A fost nevoie de două alegeri anticipate pentru a se ajunge la o soluție de compromis. Noi, Parlamentul, ne-am făcut treaba, am lucrat fără foarte multă băgălăgie, am făcut ce trebuia să facem și de aceea doresc să mulțumesc colegilor din toate grupurile politice care au contribuit la această majoritate unită. Prioritatea numărul unu acum drepturile cetățenilor. Trebuie să oferim certitudine studenților, agricultorilor, cercetătorilor, în ceea ce privește viitorilor. Trebuie să avem o relație cât se poate de apropiată, însă cu reguli clare. Principiul e clar, respectați regulile. Și rezultatul trebuie să țină cont de mandatul dat de Parlamentul European. Doar atunci, doar în condițiile acestea vom vota rezoluția. Vă mulțumim! Urmează din partea socialiștilor și democraților doamna Incir. Brexitul e un capitol trist din istoria Europei. Avem nevoie de mai multă cooperare, nu de mai puțină. Doar așa vom aduce un plus de stabilitate și pace pe continent. Un continent adesea marcat de conflicte și războaie. Acum că forțele naționaliste din Regatul Unit uh, își văd visul împlinit, e important ca noi, cei care credem în cooperare, să punem pe picioare un acord care să privească spre viitor. Trebuie să avem un acord care să permită schimburi comerciale fructuoase, dar care în același timp stimulează piața unică, protejează legislația europeană, nu scapă din vedere ambițiile în materie de, de mediu, de legislația muncii și de drepturi fundamentale. Boris Johnson nu poate să, să aibă câștig de cauză pe toate fronturile și fără să facă nicio concesie. Dacă dorește un acord de liber schimb, trebuie să respecte aceste cerințe pe care le-am menționat anterior. Și tinerilor britanici le spun, nu renunțați, nu e adio, e la revedere. Mai avem încă un viitor comun, în viitor împreună. Mulțumim foarte mult. Urmează Sophie Intveld. Un minut. Doamnă președintă, am auzit uh, tot felul de declarații în ceea ce privește condiții echitabile de păstrarea standardelor europene, când e vorba de siguranța alimentară și de standardele de mediu. Sper că și echipa de negociere va fi la fel de dură și când e vorba de, a proteja, de protecția datelor pentru că uh, văd comisia se grăbește cu această decizie de adecvare, deși e foarte clar că guvernul britanic nu poate beneficia de încrederea noastră. Gândiți-vă ce s-a întâmplat recent, scandalul cu uh, uh, baza de date Schengen și ce au făcut britanicii cu ea. Haideți să nu uităm că trebuie să respectăm ce s-a decis până acum, mai ales în materie de drepturi ale cetățenilor și fac un apel la comisie să se asigure uh, că drepturile a 3 milioane și jumătate de cetățeni europeni și un milion și jumătate de britanici care trăiesc în, în Uniunea Europeană, aceste drepturi vor fi respectate nu doar pe hârtie, ci și în termeni concreți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează din partea ID Marcus Buhai. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor prezenți aici în această sală plenară. Eu sunt perceput ca reprezentant al unei uh, grup pări care răspândește um, teorii conspiraționiste și um, noi nu am spus că s-ar ajunge la penurie de medicamente după Brexit în Marea Britanie sau chiar la blocaje la frontiere. Nu au fost uh, idei pe care le-am răspândit noi, ci au fost răspândite de aici, de centrul din această sală. Uh, important este să ne concentrăm pe alt lucru, și anume pe recunoașterea unui proces democratic, să acceptăm rezultatul unei decizii democratice, să acceptăm Marea Britanie ca un partener de discuție pe picior de egalitate și să luăm acum în calcul posibilitatea unui nou acord de liber schimb ca posibilitate pentru un nou început, pentru a construi punți de legătură în loc de a reacționa și de a proceda cu mână grea, așa cum s-a cerut aici, pentru a beneficia relațiilor de o parte și de alta a canalului Mânecii. Mulțumesc, care cuvântul domnul Bellamy. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Știm foarte bine că relația care se va închega acum între UE și Regatul Unit va fi hotărătoare cu privire la multe sectoare. S-au spus multe lucruri importante și aș vrea să revin asupra pescuitului, un element fundamental. Știm foarte bine că în dezbaterea britanică pescuitul a fost o miză esențială care a dus la rezultatul Brexitului. Astăzi avem, vom putea pierde totul dacă pescuitul va fi separat de negocierea globală cu britanicii. Și mă bucur foarte mult că datorită muncii energice a domnului Barnier, pescuitul a fost inclus în acest mandat de negociere pentru a avea un acord global care să fie negociat, un acord care să includă și pescuitul. Dacă nu reușim să avem un acord, ei eh, bine, tensiunile în larg sunt mari. Dezastrul ar fi enorm pentru economie, dar și din punct de vedere ecologic. E nevoie de o politică comună a pescuitului pentru a croti pește, eh, speciile de pești, acest aspect fiind fundamental pentru viitorul statelor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, are cuvântul acum doamna Șal de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc foarte mult. Obiectivul negocierilor ar trebui să fie un acord de liber schimb ambițios uh, între doi parteneri, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Acesta este obiectivul, lucru clar de adminte. În același timp însă, trebuie să venim și cu cerințe clare în relația cu britanicii. Aceștora nu trebuie să li se permită o diluare a legislației muncii sau legislației de mediu. Uh, nu pot să-și permită să crească ajutorile de stat. Va trebui să spunem ferm că vrem condiții concurențiale echitabile. Apoi, sigur, este în interesul Uniunii Europene să avem un acord și n-ar trebui ca amărăciunea Brexitului să ne umple de resentimente pescarii europeni trebuie să continue să poată pescui în apele britanice. Asta e în interesul nostru al tuturor. Și de aceea dorim un acord bun de liber schimb. Mulțumim foarte mult. Paolo Rangel, din partea PP, un minut. Signora Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Și Barnier. Președinția croată, comisia, domnul Barnier, cu toții mm, sunteți prezenți aici, vă salut. Uh, aș vrea acum să mă refer la două aspecte la care nu prea ne-am referit astăzi. În primul rând, e important ca, indiferent de situație, să se reglementeze situația mm, legată de securitate. Gândiți-vă la atentatele teroriste, la cooperarea polițienească între serviciile britanice și cele din uh, diferitele state membre ale Uniunii Europene și acum închipuiți-vă ce ar fi dacă nu am avea un acord în aceste între uh, cei doi parteneri. În al doilea rând, E important ca acest acord să poată fi extins și pentru domeniul apărării sau anumite chestiuni ce țin de politica externă. Gândiți-vă la cazul Iranului. Regatul Unit are o poziție mult mai apropiată decât cea a Uniunii Europene în această privință. Deci, în domeniul cooperării polițienești, în ceea ce privește securitatea, afacerile externe, trebuie să cooperăm. Mulțumesc, doamna Aguilera, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Barnier, dumneavoastră ați fost un foarte bun negociator de-a lungul acestui proces și sunt sigură că ne v-ați duce la un acord foarte bun. În primul rând, e nevoie de un acord Așa cum spune și Juan Fernando López Aguilar, e nevoie de un acord cât mai repede pentru a evita o prăpastie. În al doilea rând, acordul trebuie să fie ambițios cu Regatul Unit și trebuie să uh, apere și să reprezinte bine sec- interesele sectorului agrar și agroalimentar european cu standarde noastre de calitate pe care le cunoaște foarte bine Regatul Unit. Și unul din aspecte importante din mandatul negocierii: e pescuitul și colegii au vorbit dumneavoastră. Domnule Barnier, dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest domeniu, deoarece ați fost ministru um, al agriculturii în, în Franța. Deci e important să avem un acord înainte de 1 iulie pentru a ști dacă putem uh, repartiza cotele și contingentele în domeniul pescuitului. Deci sectorul pescuitului trebuie practic să aibă previzibilitate și în ultimul rând uh, Spania trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește negocierile uh, referitoare la Gibraltar. E important, atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnului Dermaier de la PPE. Madam. Mulțumesc foarte mult. În primul și în primul rând, uh, mulțumesc Comisiei și lui Michel Barnier pentru cele făcute și mulțumesc și echipei care a redactat rezoluția Parlamentului. E un text foarte bun și cred că și dezbaterea a fost una extrem de fructoasă s-au spus cam toate deja, așa că nu rămâne decât să evidențiez și eu o serie de aspecte. În primul rând, un acord de liber schimb trebuie să fie echitabil, iar drepturile vin și cu obligații. Doar așa vom putea crea o relație profundă, bazată pe un acord aprofundat cu Regatul Unit. Există și elemente care ne constrâng. Sunt foarte mulți din roșii și nu avem mult timp la dispoziție. Însă va trebui să facem tot ce ne stă în putere. Două principii tutelare eh, se impun aici. În primul și în primul rând trebuie să ne respectăm propriile principii, importante pentru noi și pentru partenerii noștri și apoi, după cum spunea Consiliul, calendarul ne presează. Trebuie să ne mișcăm rapid, cu flexibilitate, dacă dorim rezultatele cele mai bune pentru toți europenii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Johan Danielson, un minut Mulțumesc. Este important ca negocierile să se desfășoare respectând principii clare. Noi negociem ca Uniunea Europeană. Nu trebuie să existe în paralel negocieri bilaterale. În plus, trebuie să asigurăm accesul pe piața internă respectând anumite reguli. Trebuie să ținem cont și de politica de frontieră, drepturile lucrătorilor, standarde sociale, sunt aspecte importante. De asemenea, transportul. Trebuie să asigurăm uh, legăturile de transport cu Marea Britanie pentru că ar fi dezastros pentru Uniunea Europeană, dar exista obstacole. Marea Britanie nu va mai fi membru al Uniunii Europene, iată de ce trebuie să existe, să existe reguli pentru tranzitul dinspre și înspre Uniunea Europeană, înspre Europa continentală și înspre Marea Britanie pentru a asigura respectarea regulilor europene. Domnul Peters, pentru grupul popular. Peter, beste colegas, eh, Brexit is a fate and the volgende stap... Dragi colegi, Brexitul a avut loc. E un fapt acum. Acum va fi nevoie de un nou acord de asociere cu Regatul Unit. Avem doar 8 uh, luni la dispoziție pentru a încheia acest acord și pentru a evita, de fapt, un Brexit fără acord, deoarece așa ceva ar fi foarte negativ, mai ales pentru sectorul de afaceri belgian. Deci e nevoie de un nou acord până în ianuarie 2021, însă în 8 luni e practic imposibil să negociezi un acord de asociere, deci prin urmare trebuie să ne stabilim niște priorități. În primul rând, sectorul pescuitului Navele noastre trebuie să poată pescui în continuare în apele teritoriale britanice. Din punct de vedere comercial, trebuie să ne gândim la faptul că trebuie protejate anumite sectoare care au nevoie de certitudine, cum ar fi sectorul alimentar sau textil și așa mai departe. Și în ceea ce privește apărarea și justiția, Regatul Unit trebuie să ne rămână un vecin foarte apropiat în acest domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Milian Mon are cuvântul acum. Eu vreau să mă refer doar la o chestiune foarte importantă ce ține de relație dintre UE și Regatul Unit. Sectorul pescuitului. Și anume faptul că în continuare trebuie să existe acces reciproc la apele cu resurse de pește. Sector pe care domnul Baniel cunoaște foarte bine. Așa cum au spus și alții. Navele europene trebuie să aibă în continuare acces în apele teritoriale și la resursele din Marea Britanie multe regiuni sunt afectate aici și implicate aici și să nu uităm pe de altă parte că și consumatorii europeni reprezintă principala piață pentru produsele uh, pescarilor britanici. Interesele sunt complementare, ca să zic așa, însă ceea ce vreau eu să subliniez aici este faptul că va trebui să apărăm cu fermitate o legătură mult uh, mai adâncă decât cea exprimată până acum. Deci un acord care să mențină accesul la apele teritoriale britanice și la resursele britanice e esențial pentru a avea un acord de liber schimb. Asta trebuie să se știe foarte clar în mandatul de negociere adoptat de Consiliu și mă bucur că în rezoluția Parlamentului European se arată clar acest lucru la aliniatul 24. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum vom începe cu uh, intervențiile Catch the Eye. 11 persoane s-au înscris să ia cuvântul. Încheiem lista de vorbitori, însă cei 11 vor putea să ia cuvântul. Domnul Lopez Aguilar este primul care va interveni din partea grupului SND. Madam President, negociator Barnier... Domnule Barnier, după trei ani de agonie, pentru a evita prăpastia unui Brexit fără acord, iată că acum, în doar 10 luni, <laughs> ne așteaptă un scenariu la fel de stresant. Faptul că e neapărat nevoie să ajungem la un acord. Da, pe de altă parte, trebuie să avem unitate, dar cerem reciprocitate și respectarea standardelor europene față de Regatul Unit. Ei niciodată n-au intrat în Schengen, n-au avut moneda euro, însă acum devin o țară terță cu tot ce implică asta. E foarte important. Trebuie să evităm apariția unui paradis fiscal la, la granița noastră, în Gibraltar, să se evite acea tranziție acolo de fraudă, de ascundere de capital și de uh, contrabandă. Mai ales trebuie să garantăm că în acest acord uh, circulația persoanelor va fi abordată, protecția judecătorească și protecția datelor, deoarece vrem să evităm acel scandal. Uh, legat de încălcarea regulilor de protecție a datelor în sistemul de informații Schengen. Știți ce au făcut britanii, deci e foarte important să fim atenți la acest capitol al circulației persoanelor și a libertăților. Deci mă refer la asta în calitate de președinte al Comisiei pentru Libertăți și Justiție Interne. Vă mulțumim! Doamna McGuinness are cuvântul acum de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barnier, timpul ne presează. Știm că a fost nevoie de trei ani cumpliți ca să negociem un acord de retragere cu doar trei idei principale. În 10 luni va trebui să facem mult mai multe și va trebui să avem mare, mare grijă, pentru că diavolul e în detalii. Avem nevoie de condiții echitabile, avem nevoie de o relație bună cu Regatul Unit și sper că negocierile vor merge bine. Știți probabil că și în Irlanda am avut alegeri generale, urmează să avem un nou guvern, sperăm că acest uh, nou guvern uh, își va intra în atribuții curând pentru că au multe de făcut. Sper că vor putea să, să continue pe calea deschisă de guvernul anterior, Fingeo, care au colaborat îndeaproape cu Uniunea Europeană în încercarea de a definitiva chestiunile din de Irlanda din acordul cu Marea Britanie. 10 luni nu e mult. Parlamentul va urmări cu atenție ce se întâmplă sub conducerea domnului McAllister și împreună va trebui să ne asigurăm că rămânem uniți. Mulțumim foarte mult! Domnul Wallace are cuvânt. Sometimes when I come in here, I'm wondering am I living in the same planet. Uh... Uneori când vin aici, mă întreb dacă trăiesc pe aceeași planetă cu restul lumii. S-a spus aici că nu trebuie să permitem Regatul Unit să devină un paradis fiscal. Dumnezeule mare, Africa subsahariană pierde de trei ori mai mult în, prin fugă de capital decât câștigă din ajutoare externe și majoritatea acestor bani, legal sau ilegal, uh, trec prin băncile din sitiul londonez. E un paradis fiscal acum și tutelează o rețea de paradisuri fiscale mai mici. Nu mai înțeleg logica. Vorbiți de practici concurențiale neloiale și vorbiți de meritul liberului schimb. Păi, practicile neloiale îi, omoară pe agricultori eh, din, din statele curs de dezvoltare de peste tot, eh, de pe planetă.

Mulțumesc, doamnă președinte. În Polonia, se spune că trebuie să stingem împreună acest incendiu pe care l-a creat Brexitul și sper că acestea sunt intențiile tuturora. Aș vrea să ridic o întrebare. Se pune o întrebare domnule comisar, pentru că Brexitul uh, nu se referă doar la situația de după, pentru că vom coopera și vom uh, progresa împreună. Ne vom îndrepta privirea înspre viitor. Există însă un element uh, care mă interesează, pe mine mă deosebit și pe toți cetățenii europeni, și anume securitatea. Ne puteți spune mai mult la acest capitol? Mă gândesc că aici uh, mai ales la securitatea internă. Există o amenințare, după părerea dumneavoastră, în acest domeniu? Pentru noi este foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Dali. Ca cetățean irlandez pot să spun că întotdeauna noi am avut o relație apropiată cu Regatul Unit, că a fost bună, că a fost rea. Relația aceasta va continua și cu toții ne dorim ca aceasta să fie definită de cooperare. Doamna van der Leyen vorbea de nevoia de reguli, de echitate, însă întrebarea fundamentală e echitatea pentru cine? Pentru că dacă regulile continuă să favorizeze marele corporații, producătorii de armament, mari producători agricoli, atunci cetățenii iarăși vor fi uitați. Asta a dus la Brexit și asta a fost motivul și pentru uh, uh, eșecul lui Leo Varadkar în alegerile recente. Neoliberalismul nu a funcționat. Sunt probleme de rezolvat, uh, ce se întâmplă cu specialiștii din domeniul sănătății, nevoia de cooperare interinstituțională și mă fac aici ecoul colegilor care au menționat uh, și ceea ce a făcut Regatul Unit cu bazele de date Schengen și importanța păstrării acordului din Vinerea Mare. da, gospodin Iordanov. Domnul Iordanov are cuvântul acum. Уважаеми господин Барниer, Domnule Barnier, doamnă președinte, probabil că vom întâmpina probleme în negocierea cu britanicii. Negocierile pentru un acord de liber schimb. Însă orice probleme vor apărea, acestea nu ar trebui să ne afecteze mm, colaborarea și cooperarea în domeniul uh, securității și apărării. Trebuie să ne consolidăm cooperarea în uh, cadrul NATO. E singura formă de garantare a securității pentru Europa și la nivel internațional, de fapt. Va trebui să putem fi în stare să ne coordonăm uh, relațiile cu britanicii în domeniul politicii externe va trebui să ne concentrăm pe soluționarea conflictelor înghețate sau acute sau conflicte din, precum cel din Siria sau problema terorismului Iran, din Iran. Deci după Brexit să văd, se întrevăd posibilități de a colabora mai bine. Vă mulțumim. Köszönöm szépen. Uh, ja by som sa chcel naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Vă mulțumesc, spune domnul Heisel. Discutăm astăzi despre cum trebuie să arate relațiile noastre viitoare cu Marea Britanie trebuie să avem uh, relații la cel mai înalt nivel, nu trebuie să negociem doar referitor la un simplu acord de liber schimb, trebuie să rămânem parteneri de încredere care să poată să se bazeze unul pe celălalt. Și în ceea ce privește prioritățile de politică externă, avem nevoie de concurență loială, să preîntâmpinăm dumpingul pentru a putea face comerț între noi fără bariere. Însă Marea Britanie nu poate exagera cu ajutoarele de stat. Nu poate devia pur și simplu de la standardele sociale și de mediu ale Uniunii Europene. Avem nevoie de asigurarea de plină a drepturilor cetățenilor noștri care lucrează sau studiază acolo și să le oferim certitudinea că își pot duce traiul la fel de bine ca până acum. Michel Barnier urnac. Îi dau cuvântul domnului Barnier în numele Comisiei, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnilor și domnilor deputați, doamnă ministru. De votre dernière session à... Euh, la ultima sesiune de la Bruxelles, da, doamna Van der Leyen a menționat de altfel acel rămas bun atât de emoționant pe care l-am luat de la colegii britanici care părăsesc Parlamentul din cauza Brexitului. ului am să-mi permit și eu acum să-i salut pe noi colegi care le-au luat locul și vreau să-i asigur că noi, cei de la comisie, suntem uh, dispuși să cooperăm cu dânsii și pe viitor. Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și care e un semn de încurajare pentru echipa excepțională pe care o am alături de mine, echipa Comisiei Europene, echipa dumneavoastră de negociere. Vă de asemenea să vă mulțumesc pentru conținutul acestei rezoluții care vine cu principii clare, cu valori clare, cu poziții clare. Negociatorii dumneavoastră vor avea nevoie în lunile ce vin de această rezoluție, de, această, de aceste linii clare pe parcursul acestor negocieri atât de dificile. Doamna McGuinness spunea, the clock is ticking, timpul trece ne presează. Perioada de tranziție menționată în tratatul de ieșire a Regatului Britanic e o perioadă limitată care poate fi prelungită cu voința ambelor părți cu un an sau doi. Dacă tranziția nu va fi prelungită ci din câte ni s-a spus cam așa stau lucrurile, atunci Regatul Unit, la 31 decembrie în acest an, Regatul Unit va ieși de pe piața unică și din Uniunea Vamală. Primul ministru britanic a stabilit acest calendar, nu noi. Și trebuie să înțelegeți foarte bine că această constrângere de acolo vine. E o dată aleasă de primul ministru britanic și o dată care va veni cu consecințe specifice. Consecințe care trebuie asumate de, de, de cei care au impus această limită de timp și n-am fost noi aceia. Nu vorbim de negocieri comerciale ordinare. Când negociem cu Canada sau cu Japonia, situația e alta. Încercăm o apropiere, încercăm o convergență. Unii consideră că nu e suficientă, dar cât de cât reușim. Dacă nu ajungem la un acord cu aceste țări, atunci avem mai mult timp la dispoziție, continuăm, prelungim negocierile cu un an, cu doi ani, șapte ani am negociat cu Canada. Și până când se ajunge la un acord, funcționăm în termenii status quo-ului. De aceea doresc să vă spun că în contextul actual uh, nu putem vorbi de status quo dacă nu ajungem la un acord până, până la 31 decembrie status quo-ul va, va înceta să funcționeze, pentru că în acea zi aleasă de britanici, 31 decembrie, ei părăsesc piața unică, părăsesc Uniunea Vamală și trecem la regulile OMC-ului. Oricum vom face controle la produsele care, care vin din Regatul Unit, pentru că așa controlăm toate, toate produsele care vin din, din state terțe și intră pe piața unică. Facem aceste controle pentru a proteja consumatorii și pentru a proteja companiile noastre. Deci, oricum, aceste controle vor fi, dincolo de ele, în, în această situație, dacă nu avem un acord, o să avem și cote și tarife la toate produsele britanice. Asta ar fi consecința dacă nu ajungem la un acord în perioada stabilită de primul ministru britanic. Toate grupurile parlamentare au cerut să avem o relație apropiată care să țină cont de istoria noastră comună. Și e o istorie pe care nu uităm și nici eu nu o uit și nu știm cât de solidaritate ne-a arătat uh, Regatul Unit, mai ales în secolul trecut, în momentele sumbre. Apoi, bineînțeles, există și factorul geografic. E pus o relație necesară. Dacă ne gândim la interese economice, dar și la interese în materie de mediu sau securitate. Și avem nevoie de o relație lucidă, exigentă, Pe asta pentru că am ascultat cu atenție ce au spus anumiți britanici în legătură cu ce eu vorbesc aici la condițional, ce s-ar putea face în materie de divergență reglementativă pe care Regatul Unit și-a dorit-o eh, cu Brexitul. O relație strânsă, puternică, ambițioasă, lucidă, exigentă. Asta e și starea de spirit a Comisiei, după cum a spus-o doamna președinte Ursula von der Leyen. Și asta se și regăsește în propunerea de mandat pe care ați văzut-o și care urmează să fie discutată și în Consiliu și sperăm va fi aprobată în 25 februarie. Vorbim de negociere cu un partener și aici eh, preiau ce a spus eh, domnul Barry Andrews. Un parteneriat care trebuie să se bazeze pe piețe deschise, pe accesul la date, doamnă Indeveld? Vă răspundeam, domnule Intervelt, la, la întrebarea dumneavoastră. Echivalență pentru serviciile financiare menționate de doamna Danuta Hübner. Deschiderea piețelor, repet. Acces la date. echivalențe, la plural, pentru servicii financiare, toate acestea vor fi pe măsura angajamentelor asumate în comun în direcția respectării condițiilor echitabile pe planul coerenței, pe planul coerenței de reglementare, în ceea ce privește protecția cetățenilor și să nu uităm stabilitatea financiară a continentului și a zonei euro. Foarte rapid aș vrea să răspund la câteva aspecte punctuale. S-a menționat cooperarea în Marea Nordului, în domeniul energiei. Uh, împreună cu Timmermans vom reveli la acest aspect chiar astăzi. Dorim o cooperare cu Regatul Unit uh, în această zonă a Mării Nordului, în domeniul energiei. Această cooperare e inclusă în proiectul nostru de mandat. Însă Brexitul are niște consecințe automate, logice. Nu mai sunt stat membru, deci cadrul de cooperare trebuie revizuit. Asta e logic. Regatul Unit uh, nu mai participă la, la activitatea instituțiilor europene pentru că asta au vrut ei, e alegerea lor. Deci va trebui să găsim o altă cale de a coopera cu ei și vom încerca să găsim o altă cale. Uh, Paolo Rangel și domnul Lopez Aguilar și alții au, s-au referit la componenta securitară, la securitatea internă și externă și aceasta se regăsește în mandatul nostru. Negocieri pe marginea securității interne, cooperare în materie de extradare, Europol, Eurojust, măsuri de combatere a spălărilor de bani, prum, PNR, sunt foarte multe teme care impun realizarea unui acord cu britanicii în interesul nostru comun și în încercarea de a proteja eh, securitatea cetățenilor. Domnul Alexandrov eh, vorbea de securitatea externă. În materie de apărare și politică externă, Brexitul nu ar trebui să aibă consecințe pe planul cooperării bilaterale, pe care anumite state membre o au deja cu Regatul Unit. De asemenea, ar trebui ca Brexitul să afecteze ce facem noi în contextul NATO. Aici vorbim doar de cooperarea între Uniunea Europeană și noi, inițiative în materie de apărare și Regatul Unit, dacă acesta dorește să, să coopereze cu noi pe acest plan. Uh, noi am uh, propus deschiderea unei linii de negocieri pe această temă. Declarația politică menționează explicit securitatea externă și apărarea. Avem nevoie de texte concrete pe această temă, texte juridice care să statueze norme de cooperare administrativă cu vorbesc de măsuri de combatere a ciberatacurilor, uh, cooperarea între servicii de informații, posibilitatea britanicilor de a participa, dacă doresc, la operațiunile militare, civile sau mixte ale, ale Uniunii Europene și mă gândesc la cooperarea politică cu un stat extrem de important care rămâne membru al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Uh, suntem gata să negociem aceste propuneri de text, însă avem nevoie și aici de un partener. Noi suntem deschiși uh, uh, și rămânem deschiși la ideea de a negocia și pe această temă pentru a vedea cum putem gestiona în comun provocările în materie de securitate. Suntem de asemenea dispuși să discutăm și toate celelalte aspecte. S-a vorbit de Erasmus. Sigur, trebuie să continuăm cooperarea în materie de învățământ, de cercetare, participarea britanicilor, dacă doresc, la aceste programe europene, vom avea o, o, o linie de, de negociere și de discuții și pe această temă, pe ansamblul programelor europene, inclusiv Erasmus, dar sperăm să avem un cadru juridic și un cadru financiar diferit. Doamna Hübner um, vorbea de serviciile financiare. și această relație pe care trebuie să o avem cu Regatul Unit. Dincolo de ce apare în proiectul de mandat și de ceea ce facem în mod uzual atunci când avem acorduri cu state terțe, nu o să fie negocieri speciale pe marginea serviciilor financiare. Eh, sigur că va trebui să avem o relație și pe acest plan dacă ne uităm la importanța City-ului londonez, pe această piață a serviciilor financiare. Doamna Hübner vorbea de instrumentarul existent, măsurile de echivalență, așa cum facem și atunci când vorbim de, de transfer de date, avem acel instrumentar adequacy decisions pe acest plan. O să facem un lucru similar și pe serviciile financiare, o să vedem care e situația în materie de coerență și o să venim cu echivalențe pe un sector sau altul. Asta am făcut cu Canada, Asta facem cu, regatele, cu Statele Unite, cu Japonia și funcționează, deci nu văd de ce n-ar funcționa un mecanism similar și în relația cu Regatul Unit. Însă, doresc să profit de ocazie și să, să transmit un mesaj anumitor britanici care încă cred că își fac iluzii. Nu există echivalență generală și globală pe, în domeniul serviciilor financiare sau echivalență permanentă. Și nu o să mai există o cogestiune a echivalențelor financiare în relația cu Regatul Unit. Noi păstrăm aceste instrumente pentru noi și ne păstrăm autonomia decizională. Și în plus uh, avem motive suplimentare de a lua măsuri acum și de asta se ocupă domnul vicepreședinte Dombrovskis, care se ocupă de Uniunea Piețelor de Capital și de consolidarea Uniunii Bancare. Păi pescuitul, domnul Bellamy, uh, Minamon, Peters, Doamna Schaldemose, domnul Aguilera, printre alții s-au referit, eh, domnul Aguilar s-a referit la acest, la acest aspect. Eu am fost ministru al pescuitului în Franța câțiva ani eh, și pot să vă spun că accesul eh, reciproc la apele teritoriale și la piețe, încă o dată spun acces reciproc, la zone de pescuit și la piețe, va fi o componentă inevitabilă a acestui acord comercial în încercarea de a asigura condiții echitabile. Domnilor și domnilor, am respectat, deși am regretat uh, decizia britanică de a părăsi Uniunea Europeană, uh, domnul prim-ministru Boris Johnson, pe care îl respectăm, a spus că, bine, ieșim din, din Uniunea Europeană, dar nu ieșim din Europa. Și ne bucură să auzim așa ceva. Întrebarea la care încă nu avem răspuns este următoarea. E o întrebare simplă, dar gravă. Regatul Unit uh, iese din Uniunea Europeană, de pe piața unică, din Uniunea Vamală, dorește să renunțe și la modelul economic și social și la cadrul de reglementare european, un model foarte bine cunoscut de ei pentru că au participat la construcția lor în ultimii 47, la construcția acestuia în ultimii 47 de ani. Asta e întrebarea la care încă nu avem răspuns cât de departe vor să meargă cu această îndepărtare de cadrul de reglementare european. Și vreau să spun limpede și calm acest lucru. Regatul unit este cel care va dicta nivelul de ambiție al viitoarei noastre relații în acest domeniu. Britanicii vor alege gradul de coerență în materie de reglementări comune și ei vor alege și amploarea concurenței în materie de cadru de reglementare. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim foarte bine în timpul scurt pe care îl mai avem la dispoziție. Mai termin cu trei observații telegrafice. Totdeauna v-am spus adevărul, doamnelor și domnilor, și voi continua să fac acest lucru. Brexitul nu e business as usual. Vor fi schimbări peste tot, în toate domeniile. Amploarea lor poate să, să, să difere, altele vor fi permanente, unele temporare. Pașaportul financiar dispare, nu mai există recunoaștere reciprocă pentru serviciile financiare. Orice s-ar întâmpla de la 1 ianuarie, orice produs care intră din Marea Britanie pe piața unică va fi controlat, cum facem pentru produsele care vin din orice alt stat membru, pentru că Trebuie să facem asta de dragul consumatorilor și de dragul bugetelor europene. Deci nu o să mai fie business as usual. Însă o, încercăm, o să încercăm să limităm aceste consecințe printr-un acord bun. Apoi, trebuie să ne asigurăm că este respectat acest acord de retragere. 600 de pagini a fost ratificat de dumneavoastră și de Camera Comunilor din Marea Britanie. Acest acord trebuie pus în aplicare. Și public, în fața dumneavoastră și a Consiliului, în mod regulat, am să vă țin la curent cu evoluția pregătirilor. Mai ales când e vorba de protocolul privind Irlanda de Nord, care garantează supraviețuirea acestei păci atât de fragile. Negocierile vor fi dificile foarte dificile, doamnelor și domnilor. Trebuie să rămânem deschiși la orice ipoteză, inclusiv la ipoteza că la 31 decembrie nu o să avem un acord. Suntem gata să negociem cu respect, cu calm, fără agresivitate, dincolo de dificultățile negocierilor de zi cu zi, eh, sper să, să pot ajunge numele dumneavoastră la un acord eh, aprofundat cu un stat prieten și aliat, dar voi continua în același timp să apăr interesele Uniunii Europene, ale cetățenilor europeni, voi apăra integritatea pieței unice, care nu va fi o punct de negociere. Asigur Parlamentul că noi, cei de la Comisie, negociatorii dumneavoastră, vom fi gata să vă ascultăm, să venim cu rapoarte în fața noastră, păstrez aceeași disponibilitate ca și până acum, în ultimii trei ani. Am uh, lucrat îndeaproape cu grupul condus de domnul uh, Verhofstadt, acum domnul David McAllister și grupul de coordonare. Voi rămâne disponibil tuturor solicitărilor Parlamentului European și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Consiliul, vă rog. Mulțumesc, stimați membrii, doamnelor și domnilor. Mă alătur și eu uh, domnului Barnier în uh, salutul adresat noilor deputați a Parlamentului European și aștept cu mare interes dezbaterile noastre viitoare. În ce privește votul dumneavoastră privind propunerea de mandat uh, pentru negocierile referitoare la un parteneriat cu Marea Britanie, veți aduce o contribuție importantă la finalizarea acestui mandat. Dorim o relație de ansamblu bazată pe standarde înalte și care să asigure condiții echitabile. Natura de ansamblu a mandatului propus și negocierile probabil îndelungate vor uh, presupune dezbateri în lunile care vin și în anii care ne așteaptă. Această nouă etapă nu ar trebui să ne facă să uităm uh, de acordul de retragere recent uh, adoptat. Trebuie să vegem în continuare la respectarea dispozițiilor acestuia, la apărarea drepturilor cetățenilor, atât în perioada de tranziție, cât și pe durata viitoarei relații cu Marea Britanie, orice formă ar lua aceasta. Trebuie să introducem în acest um, parteneriat economic um, norme și garanții cât se poate de stricte pentru a asigura competitivitatea economiei și întreprinderilor europene. Vom conta pe cooperarea dumneavoastră și în această privință. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Încheiem în acest fel dezbaterea. La sfârșitul dezbaterii s-a prezentat o propunere de rezoluție. Votul va avea loc mâine. Acum uh, vă comunic că încheiem cu acest punct de pe ordinea de zi și vă comunică grupul S și D. I-a transmit, uh, i-a transmis președinției o decizie referitoare la um, alcătuirea unei comisii de această decizie este consemnată în procesul verbal al ședinței și intră în vigoare în ziua comunicării. Următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă dezbaterea comună referitoare la Vietnam. Avem aici patru rapoarte și recomandări din partea colegului Bourgeois. Acesta va avea cuvântul pentru început. 4 minute. Thank you, dear president. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, dragi colegi, stimate domnule comisar. Mâine, dragi colegi, vom vota acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam și vom vota acordul de protecție a investițiilor. E un acord de investiții și un acord comercial mm, foarte modern în legătură cu care Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. E o ocazie unică pentru acest Parlament de a sublinia ambiția Uniunii Europene de a deveni un actor și un jucător geopolitic major. Nu ca o, în calitate de imperiu care impune reguli, ci în calitate de putere globală care apără multilateralismul, care rezistă în fața protecționismului și care întinde mâna unor parteneri uh, ca Vietnamul. Uniunea Europeană trebuie să promoveze comerțul bazat pe reguli și prin exemplul său trebuie să arate că prin comerț se ajung la rezultate bune. Comerțul îi uh, adună la oaltă pe oameni, ridică nivelul în ceea ce privește standardele de mediu, sociale, nivelul drepturilor omului. Uh, e în joc și credibilitatea noastră. Trebuie să arătăm Vietnamului și viitorilor noștri parteneri comerciali că suntem un partener credibil care își respectă angajamentele. Trebuie să demonstrăm că suntem capabili să negociem, uh, să încheiem și să semnăm astfel de acorduri comerciale. Dragi colegi, la 8 ani de la începutul negocierilor cu Vietnamul, acest Parlament are acum ocazia de a discuta despre cel mai cuprinzător acord comercial dintre Uniunea Europeană și o țară cu venituri medii. Acest acord cu Vietnamul stabilește un nou termen de referință pentru angajamentele Uniunii Europene față de economiile emergente. Dacă e să analizăm acest acord comercial, veți vedea, în primul rând, Uh, valoarea economică care va da un impuls uh, prosperității atât în Vietnam cât și în Uniunea Europeană. E o șansă um, deosebită pentru investitorii și producătorii europeni. Se elimină 99% din tarife pe o perioadă de șapte ani și asta va duce la o creștere a exporturilor în ambele direcții. Și asta va duce la zeci de mii de noi locuri de muncă plătite mai bine în medie. Va duce la o folosire mai mare și o aplicare mai mare a standardelor internaționale. Se vor reduce barierele non-tarifare și, tarifare, mă scuza, și se vor reduce costurile pentru companiile noastre. Vom avea acces mai bun pe piețele publice, inclusiv pentru IMM-uri. Dragi colegi, Vietnamul e o țară cu economie vibrantă, cu o populație de peste 90 de milioane de oameni, o clasă, o pătură de mijloc în creștere, o populație tânără și dinamică. E o țară deschisă către lume, o țară care îmbrățișează standardele moderne. Vietnamul a fost prima țară din lume, chiar înaintea Canadei, care a acceptat principiul unui sistem modern ICS. O propunere modernă care a fost redactată de acest Parlament. Judecători independent, cu un cod de conduită, cu protecția uh, dreptului de a reglementa și cu un acces înlesnit uh, la acest tribunal pentru IMM-uri. Un acord care oferă noi oportunități uh, companiilor mici și mari și de asemenea, să nu uităm că Vietnamul este poarta de intrare către întreaga regiune asiatică. Acest acord are un obiectiv pe termen lung de a obține, de a ajunge la un moment dat la un acord regional între Uniunea Europeană și regiunea asiatică. Acesta este obiectivul către care țintim noi. E un instrument de asemenea de a promova și proteja standardele și valorile europene. Vietnamul respectă niște angajamente clare de ratificare a două convenții complementare ale Organizației uh, Internaționale a Muncii, un cod al muncii revizuit. Uh, s-a îmbunătățit situația muncii și a drepturilor omului și, de asemenea, și-a luat angajamentul să implementeze acordurile de la Paris, angajamentele din acest acord. Din toate aceste motive, dragi colegi, și pentru a duce la prosperitate pentru un comerț liber și echitabil și faptul că Uniunea Europeană își asumă responsabilitatea de a stabili un standard mondial acum, de a fi un lider în ceea ce privește multilateralismul bazat pe reguli, în această perioadă de tensiuni comerciale, când protecționismul și unilateralismul, iată, prin rădăcini. Deci, în acel moment, eu cer acordul acestui Parlament European pentru ca cetățenii din Europeană și ca cetățenii din Vietnam să-și poată consolida legăturile pe viitor și pentru a permite astfel un comerț liber și echitabil care să apropie și mai mult cetățenii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Burjoa. Hogan. Cum îi dăm cuvântul domnului comisar Hogan în numele Comisiei Europene? Uh, uh, Doamnă președintă, onorați membri ai Parlamentului European, acordul de liber schimb și acordul de protecție investițiilor cu uh, Vietnamul este unul dintre, este cel mai ambițios pe care l-am avea cu o astfel de țară. Va întări relațiile existente și va oferi posibilitatea de a întări cooperarea stabilită deja pe marginea altor instrumente europene, cum ar fi defrișările ilegale sau pescuitul. Acest acord va consolida prezența noastră în Asia, alăturându-se acordurilor pe care le avem cu Corea, eh, Japonia și Singapore. Va stimula de asemenea întărirea relației noastre cu regiunea ASEAN. Vorbim de o țară cu aproape 100 de milioane de locuitori, de eliminarea tarifelor la exporturi de mașini, produse spiritoase, vin, și reguli care vor permite proceduri mai previzibile și îndepărtarea barierelor tarifare din calea produselor uh, europene. De asemenea, companiile europene vor avea acces și la piața uh, achizițiilor publice. Am îmbunătățit accesul uh, la piața serviciilor financiare, de exemplu, și la, pe piața serviciilor de mediu acordul de protecție a investițiilor, similar cu cele pe care le avem cu Singapore și Canada, includ un cadru de protecție întărit, plus mecanisme de soluționare a potențialelor dispute. Știu că Parlamentul European pune foarte mult accentul pe capitolul de dezvoltare durabilă din acest acord și sunt pe deplin de